Good afternoon or almost good evening to Bună ziua, bună seara, mai bine zis tuturor. Bine ați venit la întâlnirea Comisiei AFCO. Vedeți că eu nu sunt domnul Tajani, însă dumnealui nu a putut să fie prezent astăzi. În consecință, eu voi prezida Dați-mi voie să vă amintesc că ședința noastră va fi transmisă în direct pe internet. Toată lumea este așadar la curent acum. Aș vrea să vă propun proiectul de ordine de zi care a fost trimis pe 3 decembrie. Dacă nu sunt obiecții, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-mi exprim îngrijorarea din cauza felului în care acest aviz a fost redactat și propus aici un proiect de aviz scris de PPE, S și D, de Ver și de Renew, fără implicarea noastră, eu a trebuit să solicit să am dreptul să depun amendamente, ceea ce a fost autorizat marți, și astăzi să vedem amendamente din partea acestor patru grupe din nou, cu sprijinul GUE. Noi nu am fost implicați deci înțeleg că aceasta este ambiția viitoarei conferințe, nu-i așa? Viitoarea Europa își dorește să fie transparente, să implice pe cetățeni, să implice societatea civilă și parlamentele naționale, dar asta înseamnă că și aici trebuie să avem un dialog uh, în deplină transparență. Deci sunt deosebit de dezamăgit, am pornit cu stângul, văd că nici măcar nu avem o dezbatere, trecem direct la vot. Deci am luat cuvântul ca să spun că această majoritate care lucrează și cu GUE, dacă dorește să continue așa, atunci vă rog să amânăm votul ca să avem posibilitatea să vedem exact care sunt aceste amendamente și să avem o dezbatere reală. Altfel, sincer, nu văd ce facem noi astăzi aici. Hmm concerning... Uh... Președinta, în ceea ce privește propunerea dumneavoastră, apropo de ordinea de zi, este foarte clar că a fost o procedură extraordinară, dar acest lucru se explică prin faptul că nu am avut suficient timp la dispoziție și dacă amânăm votul, nu vom respecta termenele limită în consecință, nu se poate și vă propun să continuăm cu ordinea de zi așa cum ați primit-o pe data de 3 decembrie. Vom discuta aspectele procedurale ulterior. Yes? Good. Then, if there are no... Dacă nu mai sunt alte obiecții sau observații în ce privește ordinea de zi, you and go on to the... Aș vrea să continui cu cel de-al doilea punct de pornea de zi, anunțurile președinției. Și să vă spun că articolul 11 din regulamentul numărul 1141 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene stipulează că se poate crea un comitet de persoane eminente independente care au drept sarcină să vină cu avize asupra oricărei încălcări manifeste uh, și grave a valorilor pe care a fost fondată Uniunea atunci când se solicită acest lucru de către o autoritate europeană. Potrivit alineatului 1, cel de-al treilea subalinea din acest articol, comitetul trebuie să fie renoit la șase luni după sfârșitul primei sesiuni a Parlamentului European, după fiecare alegeri europene pentru Parlamentul European, ceea ce înseamnă pe cel mai târziu, pe 4 ianuarie 2020. Mandatul membrilor nu poate fi renoit. Regula 235, alineatul 5 din regulamentul de procedură al Parlamentului stabilește, după cum urmează, la punctul 5, pe baza propunerii comitetului responsabil, conferința președinților va numi doi membri ai comitetului sau ai comisiei uh, uh, printre persoane independente eminente potrivit articolului 11.1 din regulamentul pe care l-am menționat mai devreme, numărul 140, 1141-2014. Știind că nu am putut să organizăm o întâlnire a coordonatorilor astăzi și știind că președintele este absent, nu am putut să numim acești doi membri și atunci propun comisiei să dau o delegație de putere coordonatorilor pentru ca aceștia să propună cele două nume. Dacă nu sunt obiecții, atunci așa vom proceda și coordonatorii vor trimite aceste două nume în atenția conferinței președinților. Da? Nu văd nicio obiecție. Atunci, coordonatorii se vor ocupa de acest punct. Doresc să vă mai înștiințez că la întâlnirea coordonatorilor care trebuie să, trebuia să aibă loc în această seară va fi reprogramat. Punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale a ședinței din 8 octombrie, anul curent, se consideră adoptat dacă nu există observații până la sfârșitul acestei ședințe. Nu cred că va fi cazul. Și acum am ajuns la conferința privind viitorul Europei, domnul Bojva, care a părăsit sala, dar care a făcut câteva comentarii atunci când am discutat ordinea de zi de astăzi, uh, E adevărat că a fost o situație aparte, a fost o procedură ad hoc uh, specifică și pentru că nu am avut suficient timp la dispoziție, nu s-a procedat ca de obicei. Trebuie să se spun că trebuie să mulțumim în mod deosebit multor persoane de la secretaria, de rândul consilierilor politici, de la grupurile politice. Știu că mulți au lucrat și în timpul weekendului ca noi să putem să votăm astăzi. Sunt circumstanțe deosebite. Avem un text în fața ochilor, această listă de vot și le exprim uh, toată recunoștința mea pentru munca pe care au depus-o. We had a deadline. Am avut un termen limită care trebuia respectat. S-au depus 238 de amendamente. Apoi, datorită discuțiilor dintre grupurile politice, nu trebuie să votăm astăzi aceste amendamente unul câte unul, ci s-a ajuns la amendamente de compromis și avem 23 de amendamente de compromis pe care le-ați primit în mod normal astăzi. Știu că nu <laughs> ați avut timp suficient să vă uitați peste ele pendelete, toată lumea este în aceeași situație, de aceea vă cer acum să trecem la vot. Chiar dacă uh, răstimpul pentru depunerea de amendamente a fost cât se poate de scurt. Dacă sunteți de acord și sper că toată lumea are cartela de vot, putem să începem votul. Yes, I, I was thinking about... Mi s-a spus da, mă gândeam cum să facem un vot de probă, dar cred că e prea aproape de Crăciun. Haideți să vedem dacă toată lumea uh, se așteaptă să aibă vacanță în curând sau nu. Haideți să facem un vot de probă mai întâi. Cine este gata să plece în vacanță, poate vota da și cine dorește să continue să muncească, poate să voteze nu. Okay, it's working. One missing. Yeah, it's working. Okay, it's working and it's fine. Some people want to continue. Some want to continue. Funcționează, vedeți, unii vor doresc să continue totuși să muncească. Unii mai sunt conștiincioși la Parlament. Domenic, doreai să iei cuvântul? Da? Ca să spun tuturor că am un amendament oral la compromisul 20. Voi explica atunci când vom ajunge la acest amendament de compromis. We'll do that when we come to... Așa vom face. Yeah? Good. So, then let's start... Începem cu compromisul numărul 1. Yes. So, cine este pentru compromisul numărul 1? Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu majoritate mare. Se adoptă. Trecem la compromisul numărul 2 Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Cu o mare majoritate și acesta se adoptă. Am ajuns la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Compromisul numărul 3. Împotrivă abțineri, se adoptă. Am ajuns la compromisul numărul 4 de pe pagina 8. Cine este pentru compromisul numărul 4? Împotrivă. Cine se abține? Toată lumea acceptă compromisul numărul 4. Nu sunt abțineri, nu sunt voturi împotrivă. Acum, compromisul numărul 5, cine este pentru? Cine este pentru împotriva abțineri? Nimeni împotrivă, nicio abținere. Se adoptă compromisul numărul 5. Trecem la amendamentul 147 cu privire la alineatul 6A9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 147 este respins. Trecem la compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 6 se adoptă. And then we go to compromise. No, we go to... Trecem acum la 167. Alineatul 7A nou. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu o mare majoritate se respinge. Trecem la 169. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Din câte am impresia se adoptă, dar dacă cineva dorește să facă o verificare... Din 969, vă rog să votați, vot cu apel nominal. Nu văd aici pe ecran rezultatul, dar cred că e în regulă. Se respinge. Amendamentul 170, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O majoritate clară. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu majoritate clară. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Și nici abțineri. Foarte bine, se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? La compromisul 9 sau abțineri? Nu. Se adoptă și trecem la compromisul 10 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă cu majoritate clară. Trecem la compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă cu majoritate clară. Compromisul 12, cine este pentru? Împotrivă, abțineri și de data asta cu majoritate clară se adoptă. Compromisul 13, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se pare că nu, se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă cu majoritate clară. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge cu majoritate de voturi. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge în mod clar. Și acum amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 7 pentru... Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge în mod clar. Trece la următorul compromis, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu majoritate. Amendamentul 14 pentru nimeni. Cine este împotrivă atunci? Abțineri? Nu. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, nimeni, se respinge și acesta. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul González Pons, cred că ați uitat să votați. Se adoptă. Și acum la amendamentul 23, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Se respinge. Compromisul 16, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 17 pentru împotrivă, nimeni, abțineri, nimeni, se adoptă. Trecem la compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Nicio abținere? De asemenea, se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Nu, nu e cazul, spune președinta. Compromisul 19 atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. Avem acum o declarație de făcut în ceea ce privește compromisul 20. Mulțumesc, doamna președintă. La compromisul 20, grupul meu dorește să propună un amendament oral. În textul actual ne-am dat seama că se cere o reformă constituțională, iar în alte compromisuri, 13 și 14, vorbim de posibilitatea unei schimbări de tratate. Deci, pentru a fi coerenți între cele trei aliniate, propunem să votăm amendamentul oral pentru a înlocui will în engleză cu may la compromisul 20. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestei propuneri? N-am văzut cine a fost primul dintre dumneavoastră pentru că ați sărit imediat uh, în sus, dar cred că vă puneți de acord, nu-i așa? Intervenție fără microfon din sală, din păcate. Am înțeles, este o obiecție din partea dumneavoastră. Domnul Duran, da, sunt de acord cu PPE-ul, pentru că n-are nimic de a face cu Domenec și cu socialiștii, dar e vorba de o schimbare radicală aici care nu corespunde ideii noastre și a felului în care am redactat acest text. E o chestiune de principii. Mulțumesc. Verzi? Da, și noi prezentăm obiecții la acest amendament oral. Oricum e suficient, spune președinta, cu două obiecții, dar trebuie să o facem pe grupuri politice la AFCO e de ajuns dacă avem patru deputați împotrivă. Am putea da impresia că toate grupurile politice aici sunt împotriva socialiștilor, ceea ce nu este adevărat. Președinta, nu, din câte am fost informată, regula spune că dacă două persoane sunt împotrivă, uh, se ignoră acest amendament. Deci dacă sunteți de acord, Votăm atunci compromisul 20, așa cum a fost el redactat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trei abțineri și se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la votul final. Vot cu apel nominal. V-aș ruga, prin urmare, să votați. S-a deschis votul. Everyone voted and I... Toată lumea a votat. Iată și rezultatul, 20 de voturi pentru, și iată avem o majoritate puternică și textul este adoptat. Niciun vot împotrivă, doar trei abțineri. I don't know if someone wants to say something. Yeah. Hmm? Yes. Could you Uh, Dragi colegi, înainte de a da busna afară, vreau să vă anunț care este următoarea ședință a noastră, care va avea loc pe 28 ianuarie 2020, deci la anul. Sper ca până atunci uh, să aveți sărbători uh, fericite, Crăciun fericit, Hanuca sau orice fel de sărbătoare veți avea, să vă bucurați de ea și să ne revedem cu bine la anul la ședința AFCO. Și vreau să mulțumesc în special secretariatului pentru că a pregătit uh, pentru astăzi și de asemenea interpreților, spune cu amabilitate doamna președintă.